Okay, dear colleagues, we are going to uh, start our afternoon session. So I will ask... Bună ziua, stimați colegi! Haideți să începem sesiunea noastră de după amiază. Cei doi europarlamentari care povestesc, îi rugăm pe aceștia să se oprească. Mai târziu există suficient timp. Mă bucur foarte mult să vă put, că vă pot ura bun venit, domnule ministru, ministru al sănătății din Croația și, bineînțeles, aflarea a Uniunii Europene. Veți avea la dispoziție 10-12 minute în care să ne vorbiți despre prioritățile dumneavoastră pentru următoarele șase luni pentru portofoliul de sănătate. Haideți să începem, după care veți primi întrebări din partea participanților. Vă mulțumesc. Voi vorbi în limba mea maternă, croată. În următoarele 10 minute voi încerca să vă spun care sunt prioritățile noastre. Suntem un stat membru relativ nou, ne aflăm pentru prima oară la președinție și iată care vor fi prioritățile noastre pentru următoarele șase luni. Noi, în Croația, suntem foarte atenți la două subiecte. Primul subiect pe care ne vom axa are de a face cu donarea de organe și transplanturile. În Croația avem o experiență îndelungată, așa că am dorit să împărtășim experiența noastră, mai ales în ceea ce privește donarea de organe. Ne dorim să împărtășim așa, această experiență cu celelalte state. De asemenea și în ceea ce privește transplantul de organe, care e important în salvarea numeroase vieți. Un alt subiect despre care vă voi vorbi astăzi e unul care îngrijorează Uniunea Europeană și anume faptul că populația e în curs de îmbătrânire. 25% din populația Uniunii Europene e de peste 65 de ani. Cu toții știm că pe măsură ce îmbătrânim, cresc șansele de maladii, cancere. Înseamnă că sunt crescute și cheltuielile în sistemul de sănătate. Dacă îmi permiteți, întâi voi vorbi despre transplantul de organe. În Croația, acum câțiva ani, am început să lucrăm asupra unor programe în domeniul transplantului de organe și donării de organe. Donarea de organe. Vă voi vorbi și despre aceasta. Cu transplantul avem experiență, o experiență de 30-40 de ani, însă nu existau suficiente organe pentru transplant, se pierdeau vieți pentru că nu existau suficienți donatori. Am început un program la scară mare, într-o manieră etică și umană, astfel încât să creștem gradul de conștientizare în rândul publicului asupra faptului că oamenii pot să își dea consimțământul în avans, să le fie colectate organele, astfel încât să poată să îi ajute pe alții. Așa că am semna, se sem, poate semna un card prin care persoana respectivă poate să își doneze organele în funcție de motivul decesului. Nu voi intra în detalii acum. Dacă e să vedem care e media în Croația, vedem că acum această rată s-a dublat. Rata de donare în Croația este de două ori mai mare față de media din Uniunea Europeană. am putut observa că atât cetățenii europeni cât și cei din Croația pot să beneficieze de ceea ce se întâmplă la scară europeană cu donarea de, or- de organe. În perioada care urmează, noi vom continua eforturile de creștere a gradului de conștientizare în rândul cetățenilor și în rândul doctorilor cu privire la donarea și transplantul de organe. Bineînțeles, ne ajutăm și vecinii în eforturile pe care aceștia le depun pentru a face parte din această rețea europeană de transplant. Există organe care sunt ușor de înlocuit prin intermediul mașinăriilor, de exemplu anumite echipamente pentru plămâni și așa mai departe, însă altele nu pot fi înlocuite cu astfel de echipamente. Există un program global acum pentru transplant. Noi încercăm să investim acum mulți bani prin care să se poată folosi organe de la animale care să fie transplantate oamenilor. Eu am lucrat timp de un an asupra acestui program sub îndrumarea profesorului David Cooper ne ocupam de reacțiile hiperacute la asemenea transplanturi. Acum, văzând ce se întâmplă în Uniunea Europeană, în celelalte state membre, dacă începem cu toții munca la un program etic, uman, să vedem cum putem să încurajăm pe oameni să își doneze organele, ei bine, într-o asemenea situație am putea face față tuturor acestor situații hiperacute. Am putea să ne asigurăm că vor exista suficiente organe astfel încât uh, pacienții să beneficieze de tratament. Aici cred că e nevoie de un dialog aprofundat, de un schimb de experiențe, astfel încât împreună să salvăm cât mai multe vieți în statele membre. Pe timpul președinției noastre, ne vom ocupa și de un alt subiect. Vom organiza și o conferință la Zagreb în acest sens, și anume costurile foarte mari asociate unor anumite tipuri de boli, bolile maligne. Costurile sunt atât de mari încât reprezintă într-adevăr o povară pentru toate companiile de asigurări din domeniul sănătății. Programele de screening sunt importante. Pe acestea va trebui să ne axăm. Și aici e nevoie de dialog, e nevoie de un schimb de experiență. Au existat programe care nu au funcționat bine din lipsa de reacții. De fapt, erau programe bune, aveau de-a face cu cancerul cervical, cancerul de sân, diferite tipuri de cancer. Programele erau bune, însă lipseau reacțiile, așa că rezultatele au fost nemulțumitoare. Chiar dacă există asemenea programe de screening de 30-40 de ani, reacțiile nu au fost cele la care ne așteptam. Guvernul nostru recunoaște că e o problemă foarte mare cea a cancerului. În programele noastre naționale de luptă împotriva cancerului am inclus și aceste probleme în mod direct. Dorim să ne asigurăm că experiența noastră va fi va putea fi utilizată în toată Croația, dar și în alte state membre ale Uniunii, astfel încât să salvăm cât de multe vieți. Continuăm să vedem că Comisarul pentru Sănătate și în programul său și-a propus printre priorități și lupta împotriva cancerului. Așa că ne așteptăm din partea dumneavoastră, din partea Parlamentului, să acordați o mare importanță acestei provocări majore să faceți și dumneavoastră tot ceea ce vă stă în putere, astfel încât subiectul să fie să ocupe un loc important în programul de lucru, să încercăm să facem tot ceea ce putem, astfel încât tot mai puțin oameni să aibă de-a face cu asemenea maladii și să ne asigurăm că asemenea boli maligne pot fi descoperite cât de repede posibil, ca pacienții să poată să fie tratați. E mult mai ușor să fie tratate astfel de boli în etapă incipientă decât mai târziu. Croația ar dori să ajute aici și alte state membre din Uniunea Europeană. Noi am început cu programele de screening pentru descoperirea timpurie a cancerului de plămân. Știm că în fiecare dintre statele noastre membre, cancerul de plămân e o problemă foarte mare. E a doua sau a treia ca importanță în toate statele membre. Apro- aproximativ un milion de cetățeni sunt afectați. Doar 15% dintre cei care suferă de cancer la plămâni supraviețuiesc, însă atunci când boala este detectată la timp, poate să fie tratată ușor și am putea salva între 500 și 600 de vieți anual. Noi am început un asemenea program, ne axăm pe pacienți între 50 și 70 de ani care sunt fumători sau care au o istorie în familie, au, au existat, a existat această boală în familie. Aceștia sunt invitați în acest program de screening, astfel încât boala să fie detectată cât de repede, astfel încât să poată să fie tratată mai eficient. Ne vom pune la comun această experiență cu dumneavoastră. Vom organiza o conferință la Zagreb și acolo vă vom putea informa. Vom încerca să vă ținem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în domeniu pe parcursul anului. Dacă vom vedea că rezultatele sunt pozitive, experiența este una pozitivă, atunci noi sperăm că veți ține cont de aceste eforturi ale noastre și ele vor servi drept model celorlalte state membre. Și dacă mai acordați un minut, aș dori să fac un rezumat spunând următoarele. Bineînțeles, se ajunge la o vârstă înaintată și cu o calitate bună a vieții pentru toate acestea e nevoie de schimbări. Oamenii trebuie să fie foarte activi, astfel încât să își mențină starea de sănătate. Trebuie să ne gândim și la tot ceea ce putem face ca măsuri de e-sănătate și în sistemele noastre de sănătate. Aș încheia mulțumind, mulțumindu-vă pentru atenție și bineînțeles că vă stau la dispoziție să vă răspund la întrebări și să mai ating alte subiecte pe care nu am reușit să le menționez. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Vă mulțumim că ați reușit să vă stabiliți niște priorități foarte clare. Și acum voi da cuvântul coordonatorilor sau reprezentanților grupurilor politice. Vom începe cu PP-ul Peter Lize. Mulțumesc, vă mulțumesc domnule președinte, vă mulțumesc domnule ministru. Profit de această ocazie să salut un grup de tineri din orașul meu care au venit astăzi la invitația unui alt coleg, dar am povestit deja cu aceștia. Sunt tineri care sunt foarte angajați pe probleme de mediu. Să trec acum la subiectul nostru, sănătatea. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru prioritățile prezentate, donarea de organe, un subiect foarte important. Oricare dintre noi ar, ar putea să treacă printr-o asemenea situație, să aibă nevoie de un organ. Am vorbit timp de ani de zile despre acest subiect, am îmbunătățit calitatea sistemului în Europa, am făcut o aliniere în ceea ce privește organele și ne doream ca schimbul de organe să funcționeze mai bine în Europa, să nu se piardă organe, pentru că, de exemplu, într-un stat membru nu există un donator compatibil. Uh, Important, e important să existe asemenea programe. Germania e legată de Croația, de Austria, de Polonia cu Polonia, de fapt, schimbul nu funcționează foarte bine, cel între Polonia și Germania. E un aspect asupra căruia ar trebui să ne aplecăm. Vă mulțumesc că ați discutat și despre subiectul cancerului. E un subiect important pentru grupul meu politic și pentru mine personal. Ar fi foarte bine să ne concentrăm pe acele domenii unde Europa poate să facă mai multe decât statele membre, unde există foarte clar o plus valoare europeană. De exemplu, în cazul cancerului la copii. Aici aici e un lucru foarte grav care afectează întreaga familie. Apoi trebuie să discutăm și despre faptul că lipsesc multe din medicamentele importante, medicamente pentru cancer, dar și pentru alte boli. La ce v-ați gândit? Cum am putea să abordăm mai bine această problemă a lipsei medicamentelor? Mulțumesc! Din partea S și D, Uh, mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și domnului ministru pentru prezentare. Sunt foarte utile aceste informații, dar din păcate sunt numeroase informații eronate și chiar fake news în acest domeniu. E important ca cetățenii noștri să înțeleagă ce înseamnă informația bazată pe fapte și informații bazate pe opinii. De asemenea, este important ca cetățenii noștri să poată să aleagă stiluri de viață mai sănătoase în cunoștință de cauză. Aș vrea să știu de aceea ce părere aveți despre uh, etichetarea alimentelor și despre necesitatea ca toate alimentele din Uniunea Europeană să beneficieze de un regim unic, uniform de etichetare. Ținând seama de Uh, importanța acordată asupra combaterii cancerului de către comisie și de faptul că un număr mare de cazuri pot fi uh, prevenite, ce aveți în vedere pentru a îmbunătăți viața cetățenilor noștri în ce privește, de exemplu, calitatea aerului, reducerea um, cantității de substanțe dăunătoare din acesta și altele asemenea. 25.000 de pacienți mor de infecții uh, din cauza rezistenței la substanțele antimicrobiene în fiecare an. Care este strategia dumneavoastră în vederea abordării acestei amenințări globale și, în fine, ce intenții aveți ce program transversal aveți pentru a colabora cu colegii dumneavoastră și în alte domenii pentru a promova sănătatea și combaterea sărăciei. E nevoie de politici publice care în mod sistematic să se regăsească și în alte domenii de politică. Pentru asta însă e nevoie de un program sistematic și de colaborare în ceea ce privește, de exemplu, siguranța, protecția socială, sănătatea, dar și ocuparea forței de muncă. Vă mulțumesc! Thank you very much. For Renew, Véronique Trier-Lenoir. Mulțumesc. Renew, Dimitriu Elena. Oui, merci beaucoup, monsieur le président. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, am să vorbesc în limba franceză. Domnule ministru, vă mulțumesc că ne-ați reamintit interesul și hotărârea dumneavoastră în lupta împotriva cancerului și vă mulțumesc de asemenea că ne-ați vorbit despre dorința dumneavoastră de a vă mobiliza uh, în jurul problemei prevenirii, o chestiune majoră într-adevăr. Însă, în săptămâna trecută, Parlamentul European a adoptat rezoluția privind pactul ecologic, care conține numeroase chestiuni legate de sănătate. Printre aceste măsuri, una dintre ele vizează nutriția și etichetarea alimentelor. Aș dori să vă adresez o întrebare în legătură cu măsurile legate de NutriScore, un, un, un tablou de bord privind nutriția bazat pe, un, uh, pe date științifice, pe o studii științifice, care ar putea să ducă la o scădere majoră a mortalității, mai ales din cauza cancerului, uh, în acest caz scăderea mortalității fiind de 3%, și care vizează în special populațiile cele mai defavorizate, și anume cele care ar beneficia cel mai mult de pe urma sa. Este un instrument care stimulează sectorul sănătății pentru promovarea calității. În prezent este chiar o petiție în curs de semnare și ea deja beneficiază de peste 80.000 de semnături. Această petiție solicită ca acest uh, scor nutrițional să devină obligatoriu pentru etichetarea produselor alimentare europene. Aș dori așadar să vă întreb, domnule ministru, care este viziunea dumneavoastră cu privire la discuțiile privind strategia Farm to Fork și privind acest scor nutrițional. Care sunt propunerile dumneavoastră în ce privește consolidarea politicii de etichetare și armonizarea profilului nutrițional al alimentelor prin acest instrument NutriScore, scor nutrițional? Mulțumesc pentru verzi, Mita Paulus. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc domnului ministru pentru participarea sa la acest schimb de opinii. Sunt aici, în mijlocul sălii. Mi s-a părut deosebit de interesant faptul că ați accentuat importanța de a obține, de a, de a merge mai departe în combaterea cancerului. Și mă bucură faptul că și colegii de la SCD au menționat importanța acordată prevenirii înainte de tratare pentru că e mai ieftină prevenirea decât tratarea și permite și evitarea unei presiuni uriașe asupra atât a pacientului cât și a familiei acestuia. Aș dori așadar să ne spuneți cum vedeți dumneavoastră rolul dumneavoastră în lupta împotriva unui mediu non-toxic, acesta din urmă reprezentând o parte din al șaptelea program cadru, însă fără să o producă deocamdată rezultate din motive pe care nu prea le înțeleg deseori uh, subiectul acesta e privit ca o temă de mediu, dar este și o temă de, legată de sănătate în aceeași măsură. Și aș vrea să vă dau un exemplu, și anume perturbatorii endocrini. Aceștia, din urmă, sunt substanțe chimice care perturbă buna funcționare a organismului perturbă bună funcționarea anumitor organe, organele reproducătoare printre acestea, produc cancere și așa mai departe. Ele sunt prezente chiar și în cantități foarte mici și dau naștere la astfel de efecte, dar până acum nu există la nivelul Uniunii Europene o strategie care să vizeze aceste substanțe perturbatoare endocrine. Ele sunt prezente, de exemplu, în produsele biocide, pare că atunci când vorbim despre produsele, uh, dar uh, perturbatorii endocrini prezenți în produsele biocide sunt alții decât aceia prezenți în alte tipuri de produse asemănătoare. De asemenea, să ne gândim la materialele care intră în contract cu alimentele sau uh, materialele din care sunt formate pardoserile, copiii mici, bebelușii, se târăsc pe, pe jos, uh, pe aceste pardoseli, intrând în contact cu substanțe care dăunează sănătății lor. De aceea, vă întreb, care sunt planurile dumneavoastră în ceea ce privește acest subiect? Ce strategie aveți la, Uniune, la nivelul Uniunii Europene pentru ca o astfel de strategie să devină operațională cât mai curând? Bun. Ați ocupat două sloturi pentru vers, deci v-ați dublat timpul de vorbire. Nu avem însă nicio intervenție din partea ID, din partea ECR. Doamna Kocinska, dar nu e de față. Doriți să interveniți? Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimate domnule ministru, mă bucură foarte mult faptul că avem astfel ocazia să vă întâlnim și să vă adresăm câteva întrebări. Am câteva întrebări foarte punctuale. Poate n-ați avut suficient timp la dispoziție, pentru că, în orice caz, nu ne-ați vorbit despre acțiunile pe care le aveți în vedere pentru a combate acest uh, efectele fenomenului îmbătrânirii societății. Care e pachetul de soluții pe care le aveți în vedere pentru a ne permite să facem față acestui fenomen și care sunt amenințările concrete? Președinția dumneavoastră ce va face concret pentru a aborda această problemă? Avem în vedere propuneri noi? Ce, la ce vă așteptați din partea Comisiei? Poate ați observat că majoritatea intervențiilor s-au concentrat în jurul cancerului și ce e de făcut din acest punct de vedere. Noi am votat asupra unei recomandări pentru a crește finanțarea dedicată combaterii cancerului în comisia noastră. Comisarul desemnat pentru portofoliul legat de sănătate a venit în fața noastră, însă nu ne-a oferit răspunsuri convingătoare în legătură cu modul în care își dorește domnia sa să pună în aplicare pachetul acesta de combatere, de măsuri pentru combaterea cancerului. Mi s-a spus că se așteaptă deciziile cu privire la CFM. Ei bine, tocmai de aceea vreau să vă întreb pe dumneavoastră, ce aveți în vedere din acest, la acest capitol? Mulțumesc. Ultima intervenție revine GUE înainte acestei încheierii acestei prime, prime runde. Ja, ja, hyvä ministeri. Uh, Doamna Modic, mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru, mult succes în această primă președinție pe care o deține țara dumneavoastră. Eu vin din Finlanda, țara care a deținut președinția anterior, tocmai de aceea știu, pentru că am urmărit îndeaproape ce s-a întâmplat în timpul președinției trecute, cât de greu este să deții o astfel de sarcină la cârma Uniunii Europene și de vă urez mult succes. Aș vrea să mă concentrez asupra bolilor care sunt provocate de proasta calitate a aerului. Cum aveți în vedere abordarea problemii, uh, problemei utilizării pesticidelor și a altor poluanți ai aerului, care afectează în mod major anumite state ale Uniunii Europene în special? M-aș referi și la problema perturbatorilor endocrini, la care s-a referit uh, colega Paulus mai devreme. Sunt substanțe care afectează foarte puternic sănătatea umană, chiar la nivel transgenerațional. Etichetarea alimentelor este de asemenea o problemă importantă. Cum veți promovea o astfel de politică uniformă de etichetare și cum vă veți asigura că alimentele nu vor conține substanțe dăunătoare a sănătății, sănătății omului? Vorbeați de măsurile de prevenire care sunt foarte importante și așa este. Dar aș dori să știu cum aveți în vedere promovarea, de exemplu, a unei diete vegetariene sau vegane, pentru că sectorul cărnii face tot posibilul pentru a se opune promovării acestei diete vegetariene și vegane, bazată pe uh, plante strict vegetale. E, cum, ce veți face dumneavoastră pentru a promova această chestiune care este importantă inclusiv din punctul de vedere al combaterii schimbărilor climatice? Mulțumesc. Aveți 10 minute la dispoziție pentru a răspunde tuturor acestor uh, întrebări. Mulțumesc, domnilor și domnilor, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări, din care am putut constata că avem aceleași preocupări și o viziune comună în legătură cu modul în care problemele se pot rezolva. Nu putem ignora ce se întâmplă. Subiectele menționate sunt într-adevăr în centrul societății noastre, care sunt factorii care afectează sănătatea omului um, din ce cauză apar aceștia. Se pierd milioane de uh, vieți în fiecare an. Noi ne vom ocupa de aceste probleme. Cu siguranță nu le vom rezolva peste noapte, dar în, în mod cert vom încuraja dialogul pe marginea lor. Așadar, nu vom ignora niciun subiect, le vom aborda pe toate, folosindu-ne de datele științifice la dispoziție și fără a pune presiune asupra nimănui, nici asupra industriei, dar vrem să ne asigurăm că împreună putem face pași înainte pentru a-i proteja pe copiii din întreaga Uniune Europeană, Europeană, asigurându-ne că aceștia vor putea beneficia de un viitor mai sănătos. În ceea ce privește problema transplantului, s-a spus că sunt țări care au o cooperare mai bună cu Germania pentru schimbul de organe alte țări nu participă la un astfel de program. program. Avem o rețea care s-ar putea extinde pentru a acoperi toate statele membre, dacă își doresc. Deci orice stat membru ar putea să devină un membru al acestei rețele, care ar putea permite salvarea mii de vieți anual. Și vorbesc din toate punctele de vedere, științific, medical, politic, există toate motivele pentru care se justifică promovarea donării și creșterea numărului de transplante, implicând toate statele membre. Cât privește medicamentele pentru combaterea cancerului, iată o provocare majoră. E o provocare majoră la nivel internațional. Tratamentele pentru combaterea cancerului se leagă și de terapiile genetice și cele imunologice, doar, dar numai împreună, numai prin colaborare ne putem asigura că nu greșim. Trebuie ca tratamentele să fie înlesnite și asta o putem face numai împreună ca să ne asigurăm că nu greșim. Trebuie așadar ca împreună la nivel european să vorbim cu industria și să obținem prețuri cât mai mici în felul acesta pentru tratamentele anticancer. Sigur, pot să mă refer și la faptul că au apărut creșteri masive ale prețurilor la tratamentele anticancer, care, uh, iar sectorul uh, acesta obține profituri uriașe numai împreună ne putem asigura că se obțin progrese în uh, avantajul pacienților pe termen lung, să zicem în, chiar pe termen de 10 ani. Vorbind de tratamente, știm cât de dificile sunt acestea. Tocmai de aceea, cred că ar trebui să ne concentrăm numai puțin pe prevenire. pentru că expunerea la anumiți factori sporește mm, masiv uh, riscul de, a, de îmbolnăvirii de boli cronice sau, de exemplu, de cancer. Așadar, va trebui să ne asigurăm că acești factori care sunt prezenți în mediul înconjurător, în alimente și care duc la un impact negativ asupra sănătății, factorii aceștia sunt reduși la minimum, astfel încât să uh, împiedicăm îmbolnăvirea și să salvăm vieți de oameni. Așadar, asta se poate realiza prin uh, stimularea dialogului și prin încercarea de a identifica dispoziții de reglementare comune care să vizeze acțiuni dedicate. Sigur că există centre toxicologice în fiecare stat membru care să poată aborda aceste probleme și care se pot asigura că, sunt, că se detectează la, în timp util uh, anumite substanțe prezente în alimente și care nu ar trebui să se afle acolo. Fără îndoială că e nevoie de o etichetare clară a alimentelor pentru ca producătorii să știe exact ce achiziționează. și să știe că și atunci când achiziționează un aliment mai puțin costisitor, nu înseamnă că mănâncă lucruri, că cumpără alimente care conțin substanțe dăunătoare. În calitate de medic, la nivel personal, mă străduiesc în sensul acesta să fac tot ce pot. Dar aici, în această calitate, la nivelul Uniunii Europene, trebuie să ne străduim împreună să facem ca impactul asupra mediului și impactul asupra sănătății umane să fie cât mai mic. Unul dintre, una dintre măsurile pe care le putem întreprinde foarte rapid și pe care unele țări le și, o, și, o și aplică deja, vizează rezistența la antimicrobiene. Utilizarea necontrolată a antibioticelor conduce, într-adevăr, la rezistența la anumite tulpini, ceea ce riscă să conducă la pierderi de vieți omenești. Oameni care nu fusese bolnavi, dar care au, uh, s-au îmbolnăvit pentru că au ajuns în spital dintr-un motiv sau altul și au căpătat uh, cine știe ce bacterie pe care n-au, putut-o îndepărta prin antibiotice pentru că dezvoltau, dezvoltat sau dezvoltaseră rezistențe la antimicrobiene. Sperăm să continuăm eforturile noastre în acest uh, domeniu în cursul președinției noastre. Și cu siguranță nu o să lăsăm nimic la voia întâmplării, ci ne vom strădui să venim cu reglementări în măsura posibilului. Am o sunt o serie de alte întrebări la care nu am răspuns, dar când vorbim despre toxine din mediu, pesticidele pe care le consumăm în alimente, trebuie să putem să le detectăm pentru că acestea distrug sistemul endocrin. Avem aceste probleme în care sistemele noastre sunt afectate nu doar de stres, ci și de substanțe chimice pentru că avem aceste chimicale care ajung în interiorul organelor noastre interne și strică întregul echilibru al corpului nostru, are un impact major și poate să ducă la multe boli extrem de uh, mur, uh, ca și gastroenterolog uh, constat în special, în special la tineri, oameni care sunt în, au 20 și ceva de ani, care sunt diagnosticați cu anumite tipuri de cancere, care în trecut uh, le constatam doar la cei mai vârstnici. Uh, deci, uh, acest lucru, în mod foarte clar, se datorează produselor și substanțelor chimice prezente în alimentație. În ceea ce privește îmbătrânirea populației, ce se poate face? Nu avem uh, soluții rapide, dar am putea să, uh, face, să facem recomandări către statele membre. Putem să încercăm să schimbăm comportamentul oamenilor să devenim mai activi. Uh, uh, copiii uh, înregistrează niveluri mult mai mari de obezitate decât în trecut. Trebuie să educăm pe oameni în legătură cu ce trebuie să mănânce, ce trebuie să evite și ce trebuie să consume cu predilecție. În domeniul meu ne uităm la toate sistemele care pot să fie afectate și încercăm să vedem unde se poate acționa cu prevenție și unde aceste măsuri pot să fie eficiente. În acest sens, împărtășesc părerea dumneavoastră că pe toate ambalajele, pe lângă structura chimică, e nevoie să arătăm în mod foarte clar valoarea calorică a produsului respectiv pentru a cunoaște ca și consumatori exact care este riscul reprezentat de către alimentul respectiv. În ceea ce privește dieta vegetariană sau vegană, bineînțeles că trebuie să vorbim despre acest lucru ca parte a un, unui regim sănătos. Vege- regimul vegetarian este unul dintre regimurile sănătoase care pot să fie urmate. Este un lucru care poate să fie promovat, dar doar uh, pentru că cineva mănâncă vegetarian nu înseamnă că uh, în acele produse nu vor fi, de exemplu, pesticide sau alte uh, substanțe nocive, însă mă opresc aici. Mulțumesc, domnule ministru. Poate aș dori să vă rog să dați un răspuns în legătură cu strategia Farm to Fork, care este o strategie importantă anunțată de către Comisia Europeană mai multe întrebări v-au fost uh, puse în legătură cu pesticidele, perturbatorii endocrini, etichetarea alimentelor, uh, vizau această strategie. Dumneavoastră, ca răspunzător pentru sănătate, pentru Consiliul de Miniștri, ce veți face pentru ca această strategie să fie uh, luată în considerare? Care va fi concret implicarea dumneavoastră? la Consiliu în acest sens. Este o întrebare transversală care apărea, de fapt, în mai multe dintre întrebările membrilor. Vă acord încă câteva minute pentru acest răspuns. Vă mulțumesc uh, pentru că ați subliniat uh, importanța acestui proiect uh, Inițiativa Farm to Fork este o inițiativă foarte importantă. În timpul președinției, Republica Croată va susține natura transversală a acestui proiect. Vorbim despre agricultură, dar și despre efectul asupra sănătății și al reducerii bolilor. Deci vom avea grupuri de lucru care vor pune accentul pe aceste aspecte și vom viza importanța acestui proiect pentru a-l implementa în întreaga Uniune Europeană. Uh, acest lucru ar fi un pas înapoi uh, major pentru sănătatea oamenilor. Trecem la a doua uh, rundă întrebări. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, uh, domnule ministru. Uh, în următorii ani vom lupta împreună împotriva cancerului și am uh, câteva preocupări în legătură cu această problemă foarte importantă. De în primul rând, problema chimicalelor toxice, poluării, care ne afectează mediul și sănătatea ce măsuri specifice veți lua pentru a promova o strategie zero poluare în lupta împotriva cancerului? În al doilea rând, va fi foarte important să includeți toate grupurile de pacienți. Mm, Tinerii de, deseori cad între tratamentele pentru copii și uh, vârstnici. Există însă grupuri de pacienți care au cerințe specifice de tratament. În al doilea rând, uh, prevenția secundară și reabilitarea oncologică, ce deseori lipsește din tratament. Veți uh, fi dispus să puneți accentul pe această prevenție secundară și pe tratamentul ulterior al pacienților cu cancer. Mulțumesc pentru SND, Timo Völken. Da, minister. Domnule președinte, domnule ministru, în domeniul medicinei există multe subiecte pe care le-am putea discuta. De exemplu, pe mine m-ar interesa foarte mult lipsa de alimente, de medicamente în Europa, care ar trebui să-i punem capăt. Însă voi vorbi despre un subiect despre care vorbim de un tip și anume evaluarea tehnologiilor de sănătate, HTC. Acest lucru trebuie să fie utilizat astfel încât să nu mai există atât de multă fragmentare complementare între sistemele naționale existente, să fie evitată o dublare a muncii, statele membre să poată să pună pe piață mai repede medicamente inovatoare. De aceea, acum doi ani, Comisia Europeană ne-a prezentat o propunere în acest sens. Parlamentul e pregătit încă din februarie 2019, însă în Consiliu nu se întâmplă nimic. Există în continuare un blocaj acolo. Ce veți face dumneavoastră pe parcursul președinției dumneavoastră? Ce veți face în cadrul Consiliului astfel încât să se avanseze cu acest dosar atât de important? Pentru că, într-adevăr, avem nevoie de acest sistem de evaluare aliniat în întreaga Uniune Europeană, astfel încât accesul să fie facilitat pentru toată lumea. M-ar bucura foarte mult dacă ați găsi o soluție concretă. Vă mulțumesc și mult succes! pentru că, iată, e a cincea președinție a Consiliului care încearcă să se ocupe de dosar. Thank you for renew. Vă mulțumesc uh, de la, de la Renew. Mulțumesc uh, pentru prezență, pentru a continua uh, în linia antevorbitorului meu. Există o problemă în legătură cu disponibilitatea medicamentelor. Chiar și în țele de jos este o, e o problemă. În 2004 a existat o lipsă temporară de câteva luni sau chiar mai mult timp de 100 de uh, medicamente. În 2019 au lipsit 200, 769 de medicamente, au fost pe lista medicamentelor lipsă. Asta chiar după măsurile din 2017, uh, problema s-a agravat. Deci, uh, ministrul nostru al sănătății, Bruno Brains, uh, sugerează un stoc de 5 luni pentru aceste medicamente în țările de jos. Cred că acest lucru ar trebui abordat la nivel european pentru că experții spun că datorită Brexitului această problemă ar putea să se exacerbeze și ar trebui să acționăm acum. O sugestie oferită de experți este să introducem, să readucem sursele de producție a medicamentelor, să Uh, fabricile să fie din nou în, pe continentul european pentru a nu fi dependenți de producți și de surse din state terțe. Care este părerea dumneavoastră și ce veți face în acest sens în președinția dumneavoastră? Vă mulțumesc. Nu avem pe cineva din partea verzilor și nici din partea ID. Trecem la ECR. Doamna Cospu. Conspinska, dar mi se pare că nu este încă în sală. Deci, trecem la GUE, doamna Caniecina. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru prezența dumneavoastră. Și eu voi urma în linia antevorbitorului meu când Comisarul pentru Sănătate a fost în fața noastră, ne-a permis că nu va permite ca uh, regulamentul cu privire la tehnologiile pentru sănătate să fie trecut cu vederea. Însă, nu am găsit acest document prin, printre prioritățile președinției dumneavoastră. Cum planificați să îl finalizați? Pentru că nici măcar nu apare prin, printre prioritățile dumneavoastră. Așadar, aș dori să știu care vor fi pașii dumneavoastră ulterior în ceea ce privește acest document? Există convorbiri între Consiliu și noi comisari în ceea ce privește acest document? Chiar nici măcar nu aveți în vedere o abordare generală cu Consiliul pentru a putea avansa? Mi se pare că este un aspect care privește statele membre, bineînțeles, și putem purta discuții în legătură cu suveranitatea, dar în principal este vorba aici despre accesul la medicamente și faptul că nu avem o abordare unică, ceea ce înseamnă că pacienții individuali din statele membre ale Uniunii au acces foarte uh, variat la medicamente, ceea ce este inacceptabil și dumneavoastră Consiliul trebuie să faceți ceva, pentru că noi la Parlament și bineînțeles și la Comisie suntem gata să vă ajutăm în acest sens, deci vă rog uh, să-mi răspundeți foarte uh, detaliat cum veți face față acestei probleme. Din partea PPE, doamna Glavac. Mulțumesc, domnule președinte. Ljeni, kao što je ministar rekao, a s obzirom da dolazim iz Hrvatske koja predsjeda trenutno... Și eu vin din Croația și în timpul președinției noastre de șase luni nu putem rezolva toate problemele. Însă, un, însă lucrurile pe care le putem face sunt uh, menționate în uh, prioritățile președinției. Ar sublinia că în primele săptămâni a acestui an, în trei centre croate s-a atins un record de transplante de organe. Este un succes major. În Spania, care este țara conducătoare în topul transplantelor, Uh, Croația a definit un program uh, național de transplant, care este un program uh, rar la, nivelul, la nivel mondial, de mare succes pentru a face față lipsei de organe. Mulțumită unui model de succes uh, bazat pe uh, uh, ultimele date am, uh, am ajuns să asigurăm un acces la organe într-un timp record și avem o rată, uh, cea mai mare rată de donare de organe. Uh, vom introduce în curând și un program pentru transplantul de plămâni Mă interesează însă dacă dumneavoastră aveți de gând să continuați, să puneți accentul pe programul Comisiei de Transplant pentru Sânge și Țesuturi. Ă, sănătatea e cea mai scumpă din toate și trebuie să ă, fim conștienți de valoarea ă, sănătății. Și vreau, vreau să vă asigur că Croația va face totul în timpul președinției. Vă mulțumesc și de per la sua relazione. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule ministru, pentru raportul pe care l-ați făcut în fața noastră. Cum spunea și doamna Chiriachidis în scrisoarea sa de misiune, Uniunea Europeană are nevoie de o strategie clară pentru a garanta furnizarea la prețuri accesibile a medicamentelor. Sectorul brevetelor contribuie, cum știți și dumneavoastră, în mod decisiv la atingerea acestui obiectiv pentru că doar medicamentele generice reprezintă 70% dintre medicamentele furnizate în Uniunea Europeană în uh, scopuri terapeutice și salvatoare de vieți. Ce intenționează să facă președinția croată pentru a stimula un acces durabil și în condiții echitabile al pacienților europeni la medicamente? Și dacă considerați că este util să se instituie un dialog care să implice instituții, autoritățile de reglementare, pacienții și toate părțile interesate. Am ascultat uh, ce ne-ați spus și m-a bucurat faptul că ați pus accentul pe combaterea cancerului și pe strategia în materie. Pentru doamna președinte von der Leyen, probabil că uh, va exista și un plan european pentru combaterea uh, cancerului. Este important ca această strategie, această temă să, să se bucure de toată atenția dumneavoastră printr-o abordare holistică, așa cum arătau colegii care au vorbit înaintea mea, care să se concentreze nu doar pe accesul la tratamente, ci și pe prevenire. De aceea aș pune accentul pe cercetarea științifică, care ar trebui susținută în toate statele membre ale Uniunii Europene, pentru că ea reprezintă un element fundamental în această dezbatere. Ce intenționează să facă în acest sens președinția croată? Apoi, multe întrebări s-au adresat în legătură cu Nutri-Scorul. Baza științifică a Nutriscorului este fundamentală. Trebuie ca cetățenii europeni să fie informați și nu obligați să facă anumite alegeri. Însă este fundamental ca toate aceste lucruri să se bazeze pe date și informații științifice. Mulțumesc! Thank you for Renew. Vă mulțumesc. Din partea Renew, Susana Solis. Mulțumesc, domnule ministru. Bun venit la comisia noastră. Mă bucur că transplantul de organe este un, una dintre prioritățile președinției dumneavoastră. Uh, noi suntem foarte mândri cu uh, rezultatele obținute în Spania și am dorit ca acestea să se transpună în toate statele membre. Există lucruri care ne preocupă, uh, creșterea obezității, de exemplu, și bolile cronice, și în special obezitatea la copii. Eh, trebuie să promovăm un stil de viață sănătos și una dintre măsuri ar fi să dăm informații consumatorilor în legătură cu alimentele pe care le consumă. În acest sens, aș evidenția uh, strategia Farm to Fork și aș dori să vă întreb dacă eh, considerați că este nevoie să se revadă sistemul european de etichetare care Uh, să acorde consumatorilor uh, informații în mod transparent și clar. Mi se pare foarte important ca etichetarea să fie cât mai informativă. Ca și colegii mei, aș dori să vă întreb în legătură cu raportul legat de tehnologiile medicale care s-a blocat la Consiliu. Cum putem să utilizăm mai eficient resursele pe care, pe care le avem la dispoziție și care este situația la negocieri în legătură cu acest dosar. Vă mulțumesc! Din partea PPE, domnul Novak. Spoštovani gospod minister, lepo vas pozdravljam, zahvaljujem se za vašo predstavitev in vam in Hrvaški želim tudi uspešno predsedovanje Evropski uniji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 Darovati organe je seveda humano dejanje, vendar imajo ljudje pomisleke, ker se bojijo. No, no translation. Translation problem in English. O problemă cu interpretarea? Problemă tehnică de interpretare. <laughs> Am avut o problemă tehnică, dacă ați putea să repetați pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult, domnule ministru. Vă urez succes pentru președinție. Ne-ați vorbit despre donarea de organe și ne-ați spus că ați reușit să înregistrați o rată de succes pentru transportul, transplantul de rinichi, dar că nu există suficienți donatori. Oare care ar putea să fie problemele? De ce ar trebui să ținem cont? Cum putem să-i convingem pe oameni să aibă încredere în sistem și să își doneze organele? fără să mai existe abuz în sistem sau un trafic ilicit. Ne-ați vorbit și despre îmbătrânirea populației și costurile asociate acestea, care sunt, bineînțeles, foarte ridicate. Vorbim deja de o vreme despre o legislație specială pentru îngrijirile medicale pe termen lung, însă guvernele amână pentru că e o propunere foarte scumpă. Însă iată că există tot mai multe presiuni și în ceea ce privește eutanasia. În unele state membre, membre, eutanasia este deja permisă, însă există anumite probleme și acolo și poate au loc abuzuri în sistem. Eu personal sunt împotriva eutanasierii, nu cred că cineva poate să intervină asupra vieții altcuiva însă poate că ar fi nevoie de anumite mecanisme de control în acele state în care eutanasierea a fost legalizată. E un lucru pe care, ar putea să, pe care ați putea să vă concentrați. Mulțumesc! Mulțumim, ultima întrebare de astăzi, Gunter Zidel. Domnule ministru, întrebarea mea are de-a face cu prețul pentru medicamente. În anumite state membre, ca înainte, există probleme cu accesul la medicamente, există diferențe foarte mari în întreaga Uniune Europeană în ceea ce privește terapiile. Prețurile sunt mult prea mari pentru noile medicamente și cele inovatoare și de aceea există două clase de cetățeni, cei care își permit asemenea terapii și asemenea tratament și cei cei care nu, cei care trebuie să aștepte foarte mult sau nici nu vor avea acces la ele. Ce fel de măsuri veți lua dumneavoastră pe timpul președinției dumneavoastră, astfel încât să vă asigurați că pe viitor va exista un acces rapid al pacienților la medicamente și că va fi mai ușor pentru a, a pentru companiile de asigurări de sănătate să financeze asemenea medicamente. Mulțumesc! poštovane zastupnice i zastupnici, još jednom hvala na vašim Stimați membri, vă mulțumesc pentru întrebările adresate. Voi încerca să răspund la fiecare dintre acestea cât de bine posibil, însă va trebui să o fac pe scurt. Răspunsuri facile nu există. Dacă ar fi existat, atunci toate aceste probleme ar fi fost deja rezolvate mai ales când vorbim despre aceste două dosare specifice. Accesul la medicamente ar fi un exemplu. E un subiect pe care trebuie să-l abordăm în mod deschis. Bineînțeles, există un impact puternic al marilor producători de medicamente și industriei farmaceutice. Ei încearcă să obțină profituri cât de mari. Putem să constatăm, de asemenea, că uh, de multe ori, statele sunt cele care se separă. Înseamnă că suntem mai puțin eficienți în a face față industriei. Ce trebuie să facem este să ne unim puterile astfel încât să reușim să obținem un succes care nu a existat până astăzi, însă nu văd de ce nu ar fi posibil pe viitor. Și iată ce trebuie să facem pe viitor, la nivelul cel mai înalt. Dacă noi, Uniunea Europeană, vom fi uniți, vom reuși să ajungem la un consens pe multe domenii, lucru care s-a întâmplat și în trecut și nu văd de ce nu s-ar întâmpla și pe viitor, atunci vom putea să avem o abordare comună pentru accesul la tehnologie, accesul la medicamente și să încercăm să ne asigurăm că va exista un acces la prețul cel mai scăzut posibil. E un lucru pe care noi îl vom tot repeta pe parcursul președinției noastre. Există deja o serie de măsuri și de programe pe care ne dorim să le implementăm. Există și multe proiecte în dezvoltare în grupuri mici de state membre care ar putea să răspundească în întreaga Uniune Europeană. Tratamentele inovatoare. Acesta este un domeniu încărcat de provocări și așa va rămâne pe următorii ani. Cum putem să ne asigurăm că accesul va fi rapid și în același timp va respecta și standardele. În sectorul medicamentelor știm că de multe ori Industria farmaceutică este cea care promovează un anumit medicament, oamenii ajung să-l cunoască, apoi peste un an, doi sau trei, medicamentul poate să dispară subit. Înseamnă că miliarde sunt pierdute. În afară de chestiunile politice și financiare, în Uniunea Europeană trebuie să ne asigurăm că există campanii de conștientizare și la nivel de experți. Experții din domeniul medicinei să știe cât de disponibile vor fi anumite medicamente. Trebuie să ne asigurăm că Oamenii își vor asuma responsabilitatea, trebuie să ascultăm ce ne spun experții, să ascultăm ce ne spune știința și trebuie să înțelegem că medicamentele nu înseamnă doar o dorință pentru tratament, pentru însănătoșire, ci mai există și nevoie în sectorul farmaceutic. Așa că e nevoie de un dialog extins și nu va fi uh, ușor să ajungem la el. Trebuie să găsim un, un echilibru între nevoile și dorințele pacienților cu ceea ce fac cei care încearcă să obțină un profit cât de mare. Pe parcursul președinției noastre vom organiza cât de multe reuniuni asupra acestui subiect, astfel încât să putem să uh, avem toate contribuțiile experților în ceea ce privește medicamentele viitorului, procedurile viitorului și să ne asigurăm că totul se face pe baza unor criterii clare. Atunci când e nevoie, medicamentele să fie disponibile pentru pacienți. Trebuie să ne asigurăm că și le vor putea și permite că aceste costuri pot să fie acoperite câteodată anumite tratamente pot să coste miliarde, dar trebuie să ne asigurăm că fiecare va putea să beneficieze de tratament. Nu putem face o comparație între țările dezvoltate și în curs de dezvoltare. Noi, în Uniunea Europeană, trebuie să ne asigurăm că pacienții au acces la medicamente și trebuie să evităm orice fel de model populist. Trebuie să ne asigurăm că va exista un acces la medicamente la cel mai scăzut preț posibil în întreaga Uniune. Pentru pacienții care suferă de boli canceroase, vom încerca să ne asigurăm că aceștia vor putea fi tratați cât de bine posibil că după tratament va exista o nouă etapă astfel încât să nu reapară boala de multe ori, de fapt, în 35% din cazuri, boala reapare sau apare o boală conexă pentru că nu există îngrijirile de care e nevoie. Așa că trebuie să ne asigurăm că ele vor exista și trebuie să ne îngrijim și de starea psihologică a pacienților. Când există o incidență crescută a deceselor, trebuie să ne asigurăm că facem tot ceea ce ne stă în putință astfel încât să luptăm împotriva acestor boli. Iată care sunt eforturile pe care le facem noi de luptă împotriva cancerului. Credem că totul se poate face mult mai bine muncind împreună în Uniunea Europeană. Un alt punct pe care l-aș atinge când vorbim despre transplanturi, mie nu vorbim doar despre transplantul de organe. În medicina modernă putem vorbi și despre transplantare de țesut și celule. Aici există schimbări importante care deja au loc. De exemplu, există celule sușă care pot să fie transplantate, celule din coloana vertebrală. Trebuie să știm ce cantitate de celule e disponibilă, cât țesut e disponibil. Mai degrabă vorbim despre un implant decât despre un transplant când vorbim de celule și țesuturi. Și e nevoie de cercetări astfel încât procedurile să fie făcute așa cum trebuie. Cineva menționase și cercetarea. O mare parte din cercetare se află sub monopol sub companiile farmaceutice. Acestea investesc foarte mult în cercetare. Vom încerca să promovăm importanța cercetării și să ne asigurăm că vom putea investi mult în cercetare în Uniunea Europeană. Trebuie să fie promovată cercetarea, pentru că astfel poate fi promovată bunăstarea pe termen scurt și pe termen lung, prin intermediul meselor rotunde, reuniunilor. Noi, ci în domeniul medical, nu luăm decizii cu privire la finanțare, însă noi trebuie să vorbim cu cei care se ocupă de finanțare cercetarea poate într-adevăr să aibă un impact pozitiv enorm. Colegul nostru din Slovenia ne vorbea despre felul în care am putea să avem mai mulți donatori. E dificil, însă noi avem o anumită experiență. Acum 20 de ani, când am început munca noastră, ce am făcut? În sistemul nostru, uh, pentru oamenii care se confruntau cu o boală cronică, cei care urmau să moară. Am avut echipe speciale de anesteziști care se ocupau de acești pacienți aflați pe patul de moarte. Aveam psihologi care vorbeau cu membrii familiilor acestor pacienți. Ofeream mult sprijin. Organizam și reuniuni cu jurnaliștii, astfel încât să vorbim despre partea pozitivă a promovării donării de organe. Așa că noi avem experiență în acest domeniu. Sunt pași pe care i-am făcut deja și putem să ajutăm și alte state membre. Când se fac eforturi, atunci cifrele pot să fie îmbunătățite. În primii cinci ani, noi am reușit să triplăm rata de donare. Cât despre eutanasiere, am primit o întrebare în acest sens. Câteodată medicina e lipsită de puteri. Indiferent de ceea ce încercăm să facem, câteodată medicina nu mai poate să ajute. Și atunci o persoană să poată să decidă când să își încheie viața, iată un subiect care trebuie îndelung discutat, mai ales când există posibilitatea de abuz. În țările în care s-a adoptat eutanasierea există regulamente care să reglementeze subiectul, există experiențe pozitive unde nu există abuz sau e foarte redus, însă cu siguranță e un subiect pe care va trebui să-l discutăm. Eu personal sunt împotriva eutanasierii pentru că eu consider că nu avem dreptul să ajutăm pe cineva să își ia viața dar în spiritul deschiderii trebuie să discutăm toate subiectele. Sunt convins că vor exista situații speciale dacă o persoană se confruntă cu niște dureri foarte mari, situații în care eutanasierea ar fi soluția mai bună. Aici vor exista foarte multe discuții. Cred că în statele în care e permis există legislație, trebuie să facem tot ceea ce se poate pentru a împiedica orice tip de abuz. Și astfel voi încheia în legătură cu medicamentele inovatoare și accesul legal. Pe timpul președinției croate, noi vom încerca să uh, facem astfel încât Uniunea Europeană să lucreze împreună, să vedem cum să ajungem la un consens, cum să facem totul împreună. Nu ne dorim ca fiecare stat să meargă pe propria sa cale, ne dorim să avansăm împreună și cât de ieftin posibil. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumim, domnule ministru! Ne-ați spus care sunt prioritățile dumneavoastră într-un mod foarte clar, ați primit întrebări concrete din partea membrilor, așa că ne așteptăm ca președinția dumneavoastră să ne ajute să avansăm pe subiectele cheie despre care am discutat foarte pe scurt astăzi. Bine, vă mulțumesc foarte mult și mult succes, cum v-au urat și colegii mei. Mulțumim! Avem un avans de 5 minute. Haideți să utilizăm acest timp pentru discuția legată de negocierile în curs. Continuăm reuniunea noastră, reuniunea Comisiei Envi. Începem cu adoptarea ordinii de zi, o adoptăm. Câteva anunțuri în afară de cele obișnuite, și anume interpretarea o avem în 21 de limbi disponibile astăzi și regăsiți și dosarul nostru disponibil în variantă electronică. Un lucru de care ar trebui să țină cont toți membrii, grupul de lucru pentru sănătate va avea o primă reuniune mâine la ora 12.30. Bineînțeles că va fi coprezidată de copreședinți și acolo uh, vor fi și niște experți care ne vor prezenta două studii recente titlul studiilor Beneficiile acțiunii UE în politicile de sănătate și apoi starea de fapt cu privire la politicile de sănătate și provocările viitoare. Toată lumea este binevenită, iar o a doua dată pe care se vor notați are de-a face cu ziua Mondiala a Cancerului, când comisarul în Parlament împreună cu va lansa o consultare publică cu părțile implicate cu privire la viitoarele acțiuni în domeniul cancerului pe care ne vom axa mai târziu. Așa că vă rog să participați la aceste reuniuni la data de 21 ianuarie și mâine, adică și la data de 4 februarie. Și apoi mai avem și colegi noi în secretariatul nostru. Sarah, nu ar fi trebuit să iau cuvântul, dar vreau să îi urez bun venit Bagdei Guzovsk, care e un nou nostru asistent, veți lucra cu dumneaei, și doamna Angelica Bruls, care iată se află în sală, iată cele două noi colegi la secretariat. Iată ce bun venit! Mulțumim! Okay, so the next item is the uh, reporting. Următorul punct se referă la informări cu privire la evoluția dialogurilor tripartite, respectiv cu privire la votul care va avea loc în curând. În ceea ce privește așa numita taxonomie, instituirea unui cadru pentru facilitarea investițiilor durabile, în sfârșit am ajuns la un acord pe 16 decembrie, foarte aproape de poziția Parlamentului European, în multe, la multe puncte, și votăm împreună cu Comisia Econ, fiindcă, așa cum știți, e un text uh, comun, pe 23 ianuarie, va fi joi, la ora 9 dimineața. Am insistat asupra acestui lucru pentru că va trebui să fiți prezenți pentru a putea vota pe marginea acestui text obținut cu greu. Încă o dată, va fi o reuniune scurtă, comună, cu Comisia Econ. Va dura nu mai mult de 15 minute, dar vă rog să fiți prezenți joi la ora 9 dimineața un al doilea punct pe marginea căruia vom vota pentru un acord se referă, și vom vota luna viitoare, se referă la uh, apa curată bună pentru uz uman. Este important uh, pentru uh, inițiativa cetățenească pentru dreptul la apă, și este prima dată când textul uh, abordează și alte subiecte, cum ar fi microplasticele și perturbatorii endocrini în apa potabilă. Am obținut, deci, rezultate foarte bune și aici și vom vota luna viitoare. Apoi, mâine vom vota pe marginea ultimului acord la care am ajuns în trialog cu privire la cerințele minime pentru reutilizarea apei, am convenit cu Consiliul pe 18 decembrie asupra acestui text, pe marginea căruia vom vota mâine. Așadar, iată că am reușit să închidem aceste trei dosare încă din timpul președinției finlandeze și am considerat că e cazul să menționăm acest lucru. Trecem la următorul punct. Recomandarea coordonatorilor din 9 ianuarie Textul a fost distribuit pe cale electronică. Dacă nu sunt probleme, putem trece atunci la următorul punct. care este subiectul cel mai important al după amiezei. Suntem cu câteva minute înainte și aici dar raportorul e de față și echipa de negociere. Prin urmare, putem începe dacă sunteți de, fa dacă sunteți de acord. Esther, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știți, acest dosar despre care discutăm acum se referă la factorul de conformitate din testul pentru uh, emisii acest factor final de conformitate constă în a nu depăși uh, limita NOx pentru produc producătorii de mașini, 80 de mg pentru, di, pentru motorină, și nu o marjă, să nu depășim o marjă de eroare în ceea ce privește testele și echipamentele cu care se fac testele. Certitudinea tehnică legată de echipamente era problema și voi, mă voi referi ulterior la standardizarea echipamentelor. E o întrebare pe care adresez, o adresez Comisiei, importantă în acest context. Însă dezbaterea este amplă și ea se referă nu doar la marge, ci la limitele NOx însele, lucru care, din punctul meu de vedere, ar trebui să, să aibă loc în contextul discuțiilor pe marginea propunerilor Eurosix. Raportul îndeamnă Comisia să abordeze măsuri în acest sens până în prima jumătate a anului 2021. Important însă este să fie vorba de măsuri corecte. Măsurile se referă la omologarea de tip pentru vehiculele Euro 5 și Euro 6. Cunoaștem cu toții uh, hotărârea Curții Generale Aici vrem să instituim din nou factorul de conformitate, îndemnăm Comisia să facă acest lucru, așa cum se stabilise în procedura de comitologie în 2016. În momentul de față se lucrează la acești factori. Știu că este un, o procedură de apel în curs, dar cred că trebuie să ne pregătim deja să, să lucrăm pe marginea faptului că această procedură de codecizie va fi necesară până la urmă și atunci este important ca măsurile luate să bazeze pe date științifice, mai ales în ce privește factorul de conformitate. Acesta s-a a scăzut de la 1,5 la 1,3 în baza concluziilor GRC, care reflectă îmbunătățirile în materie de acuratețe a echipamentelor portabile de măsurare. Cred că ar trebui să fim dispuși să revizuim în jos și mai mult aceste, acest text, însă în baza datelor GRC, care sunt date științifice. Proiectul de raport face apel către Comisie să revizuiască factorul de conformitate anual, cu regularitate și să îmbunătățească calitatea echipamentelor de măsurare și a progreselor și a uh, uh echipamentelor de testare și există comentarii și din partea raportorilor din umbră și dacă tot am luat cuvântul, domnule raportor, am deja două întrebări pentru comisie, pentru că, din câte înțeleg, publicarea raportului GRC prevăzută pentru ianuarie a fost amânată acum pentru luna februarie, iar din informațiile de care dispun s-a hotărât introducerea unor informații suplimentare în analiza aceea, ceea ce este o formulare destul de generală. Cunoaște, aceste, cunoaște Comisia care sunt aceste informații suplimentare și februarie este în sfârșit termenul final, pentru că să nu uităm că în momentul de față JRC-ul lucrează la factorul de conformitate de 1,32 ca factor maxim de conformitate. Cred că, ca, cred că este important ca echipa noastră de negociere să înțeleagă foarte clar cum stau lucrurile. Aceste cifre se bazează și pe informațiile noi. Informațiile astea noi vor fi revizuite sau nu, vor duce la o revizuire sau nu. E important să înțelegem foarte bine despre ce e vorba când se vorbește de aceste analize, informații suplimentare adăugate la analize. Prima întrebare și a doua întrebare vizează standardizarea PEMS. E o discuție în curs, însă nu știm când se va desfășura această standardizare. Ele se bazează, PEMS-urile acestea, pe cele mai bune tehnici la dispoziție pe piață sau nu? Știu că se lucrează la aceste lucruri, dar aș vrea să ne spună Comisia cum evoluează lucrările aceste informații se actualizează, trebuie actualizate. Ce ne poate spune Comisia în legătură cu aceste subiecte, fiindcă sunt două, um, două, două informații care ne lipsesc, așa că dacă le-am uh, obține, ne-ar ajuta foarte mult în lucrările noastre. Vă mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați dat cuvântul și aștept să ne spună și grupurile ce părere au. Mulțumesc, o să dau așadar cuvântul Comisiei după ce ați vorbit dumneavoastră din două motive pentru a ne spune ce se... A, o să dau comi cuvântul comisiei după această primă rundă de intervenții din două motive, <laughs> printre care unul este că nu, nu e de față comisia, ba da, iată, e cineva de față, dar până una alta trecem la echipa de negociere. Thank you also. Doamna Dali, mai întâi, mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și doamnei raportor. Nu putem avea această discuție fără să ținem seama de scandalul Dieselgate, înființarea Comisiei de Specialitate și concluziile și recomandările acesteia. Pentru că Comisia a arătat foarte clar că factorul de conformitate trebuie redus la 1, același lucru și din raportul precedent înaintea acestuia, se ajunsese la un acord comun la nivelul Parlamentului European și acum se găsesc tot felul de soluții inventive cu de redenumirea acestui factor de conformitate, dar problema rămâne și ea va rămâne indiferent de numele care se încearcă a îi se da. Pentru că e nevoie de standarde, standardele în vigoare, factorul de conformitate de 2,1 sau 1,5 susținută de testul EIT permit uh, autovehiculelor să Uh, emită 168 de miligrame, respectiv 208 miligrame pe kilometru, cu valori limite aflate în bază, stabilite în baza regulilor Euro 6. Lucrurile, așa cum arată mai mulți experți, sunt supuse dezbaterii în legătură cu această includere a unui factor de conformitate în procedură. Rămân niște contradicții între rezultatele mai multor teste independente este posibil și este fezabil și este accesibil să se realizeze un factor de conformitate în NOx sub valoarea de 1,5 în baza lui Euro 6, ba chiar a, unui și, a unuia și mai mic. Factorii de conformitate și orice îndepărtare de la acei 80 de mg pe, kilogram, pe kilometru de emisie NOx este inacceptabilă, nicio, nicio îndepărtare de această limită. Ca atare, aplicarea factorului de conformitate a, și orice fel de marjă de eroare reprezintă o derogare de la limitele de emisii aplicabile. Deci se stabilesc anumite uh, limite uh, legale în legislație, după care se permit tot felul de derogări, ceea ce reprezintă un precedent foarte periculos. În acest context, Comisia propune uh, un act legislativ uh, al cărui factor de conformitate nu este acceptabil din punctul nostru de vedere. Factorul propus de comisie și susținut de raportorul PP inițial este un factor care nu permite o reducere a emisiilor NOx. 80 de miligrame per kilometri limită NOx este un factor adoptat acum uh, mai mulți ani și datele arată că limitele acestea sunt respectate deja de o serie întreagă de automobile care intră pe piață fără o altă flexibilitate suplimentară, cum ar fi factorul de conformitate sau marjă de eroare. Deci este inacceptabil ca limitele NOx pentru automobilele pe bază de uh, motorină stabilită pentru 80 de mg per kilometru să fie mai mari de alte tipuri de autovehicule, de limitele stabilite pentru alte tipuri de autovehicule de 60 de mg per kilometru sau de limitele stabilite pentru autovehiculele similare în alte părți ale lumii. Nu există niciun motiv pentru care o tehnologie să aibă dreptul de a polua mai mult, iar automobilele pe bază de motorină să aibă flexibilitatea de a polua peste, cu, cu un plus de 2,1 sau peste 4 ori mai mult decât o fac în prezent. Producătorii trebuie să folosească tehnologiile cele mai bune de pe piață, în loc să vină cu tot felul de factori de conformitate și marje și orice fel de alte denumiri doriți dumneavoastră pentru a uh, își permite să polueze mai mult mereu. Tehnologiile trebuie folosite de producătorii de mașini și uh, producătorii de autovehicule trebuie să le folosească. Deci am mari îndoiel dacă propunerea comisiei, susținută și de PPE, de raportorul PPE, poate să ofere rezultate bune și vom reflecta uh, la aceste chestiuni, inclusiv prin amendamentele pe care le vom depune. Mulțumesc, Suzana Solis din partea Riniu. La ponente. Por... Mulțumesc, domnule președinte, pentru prezentarea acestui raport. Uh, împărtășesc într-adevăr aceste idei principale. Trebuie să fim mult, mult mai ambițioși dacă vrem într-adevăr să reducem emisiile poluatoare. Vorbim despre sănătate și de mii de decese premature provocate în întreaga Europa. Trebuie să fim ambițioși ca Parlament și trebuie să ne îndeplinim angajamentele de mediu deja asumate. Avem o propunere legislativă ambițioasă post-Euro 6 care să asigure că mm, automobilele care circulă în Europa vor îndeplini minime, normele minime posibile, cel mai uh, stricte. Avem nevoie de o dată concretă pentru a uh, pune în aplicare acest plan. Aveam o dată care era iunie 2021. De asemenea, trebuie să separăm uh, răspunderea în legătură cu factorul de conformitate. Pe de o parte, răspunderea fabricanților de automobile, care în niciun caz nu po- pot să depășească 80 de mg pe kilometru, și după aceea diversele uh, măsuri uh, în uh, condiții reale. Și din ianuarie 2020, pentru orice automobil nou, acest factor de conformitate este 1 pentru fabricanți și 0,43 pentru această marjă de eroare a dispozitivelor care măsoară emisiile. Trebuie de asemenea să se revizuiască această marjă de eroare uh, anual spre o scădere uh, printr-un act delegat bazat pe probe științifice. Aș face trimitere la raportul GRC, uh, Joint Research Center, am publicat în, urme, în urmă cu câteva uh, luni. Acum se pare că acest raport însă nu este încă disponibil. Ne fusese promis pentru ianuarie 2020, deci pentru această lună. Un alt punct important al acestei legislații este standardizarea dispozitivelor. Există diverse tipuri pe piață și cu o variație majoră a preciziei acestor produse, acestor dispozitive. Trebuie să ne asigurăm că utilizăm aparatele cu ultima tehnologie disponibilă. Să existe o uh, standardizare a acestor dispozitive. Dacă aceste aparate sunt uh, standardizate și certificate, nu mai avem nevoie de marjă de eroare vom, dacă certificăm dispozitivele, atunci mm, numai, marja de eroare va fi zero, automat. Și acest proces de standardizare ar trebui să se încheie cât mai rapid și comisia să ne spună în ce fază ne aflăm. Împărtășesc părerea că introducerea acestui factor de conformitate nu a fost soluția ideală, însă a fost un, o decizie adoptată democratic de Parlament în 2016 și acestea sunt condițiile pe care le-am acordat uh, fabricanților și industriei. Acum este 1,43 și ceea ce ne explică Tribunalul de Justiție este că aceste uh, valori pot fi modificate prin procedură ordinară. Acesta este obiectivul acestei legislații, să reintroducă aceste coeficiente într-o procedură ordinară. Industria are nevoie de certitudine pentru a funcționa. Omologările necesită luni. O, este nevoie de luni de planificare și logistica este complexă. Spunea doamna Dali că o mare parte din automobile, nu știu cât, 87%, conform anumitor estimări, au o limită de uh, emisii mai mică de 80 de miligrame. Este un lucru bun, ceea ce ne arată că legislația are efectul de a scădea emisiile. Însă, doamna Dali, ce se întâmplă cu cele 13% dintre vehicule care nu îndeplinesc această normă? că 13% nu, autovehicule nu pot să fie omologate? Eu cred că este nevoie de certitudine și că trebuie să avem date științifice pentru a putea uh, scădea în mod constant acest factor de conformitate. Vă mulțumesc. For the Greens, Mulțumesc, Verzi. Mulțumesc foarte mult, spune domnul Eichhout. Am impresia că asist la o reluare a discuțiilor din uh, schimbul de opinii precedent. Desigur, încep prin a-i mulțumi raportorului pentru acest proiect de raport, dar nu o să vă surprindă, doamnă, că nu sunt de acord cu dumneavoastră. E o chestiune de consecvență. Și trebuie să reacționez și la cele spuse de raportorul din umbră din partea Renew, pentru că pare că sunt unele lucruri care nu au fost corect înțelese. Vorbeți mai întâi de toate de faptul că uh, s-a convenit în mod democratic în 2016. Păi, <laughs> problema este că ex din 2007 avem standarde în vigoare și anume 80 de miligrame per kilometru și a fost foarte clar că toți fabricanții de autoturisme știau că trebuie să lucreze în baza acestui standard de 80 de miligrame. Asta încă din 2007. Din 2007 se știe asta acum. Dacă vorbiți de certitudine pentru producătorii de autoturisme, păi ei știau asta din 2007 și au venit cu tot felul de șmecherii, de la diluare și până la o mulțime de alte lucruri care au dus la Dieselgate. Ce ce s-a întâmplat apoi? Comisia, prin intermediul unor acte delegate, a încercat să schimbe lucrurile acestea. Deci au încercat să schimbe legislația de bază prin acte delegate. Noi ne-am opus, noi, Verzi, SD, ALDE pe vremea aceea și GUE, dar am pierdut la vot. Pentru că pentru obiecții la un act delegat e nevoie de majoritate absolută. Dar am spus întotdeauna, dacă se dorește modificarea legislației, trebuie să se respecte procedura legislativă obișnuită, nu trebuie să o faci prin acte delegate. Asta a spus și hotărârea CJUE. Ce spune hotărârea CJUE? Nu se poate prin acte delegate, ci prin procedură legislativă obișnuită. Asta este acum în discuție. Deci e o problemă de consecvență să analizăm aceste lucruri și să acționăm în cadrul unei proceduri re, uh, obișnuite de reglementare. Sigur, se poate spune, da, sigur, e foarte bine să introduc factori de conformitate, și e adevărat că se, se scadă, uh, se, se scad acești, uh, se scade legislația ca intensitate față de ce se stabilise în 2007, dar să fim cinstiți și să spunem lucrurile pe nume. Ma, producătorii știau din 2007 că trebuie să respecte 80 de miligrame per kilometru. Ceea ce noi facem acum este să creăm noi incertitudine, permițând dintr-o dată un factor de conformitate care nu e altceva decât o diluare a standardelor convenite cu 12 ani. Despre asta e vorba. Și dacă acceptăm lucrul ăsta, mai facem un lucru și anume stabilim un precedent. Și asta înseamnă că de acum înainte, indiferent de standardul pe care îl vom hotărâ în orice tehnologie, se poate rezolva problema prin uh, uh factor de conformitate. E un precedent periculos. Putem vorbi și de vite, limita de viteză în felul acesta. Ceea ce facem noi acum nu este acceptabil, ci includem incertitudine în stabilirea limitei la viteză, de exemplu, astfel încât să nu mai poți uh, conduce cu 100 de km pe oră. În anumite locuri să fie vorba de 100 de km pe oră înmulțit cu 1,4. Practic asta spunem. Creăm incertitudine și neclaritate puteți să faceți asta, dar după aia nu veniți la mine să-mi spuneți că am fost uh, democratici. Noi am votat cu toții împotriva acestui lucru. Iar am, și am sperat că Renew, noua sa componență, ni se va alătura în această luptă și nu se va da bătut. Pentru că ce facem acum este să vulnerabilizăm standardele, să le diluăm. După aia venim cu faptul că uh, suntem ambițioși la Euro 7. Nu, îi dezabăgim pe cetățenii noștri acceptând limite mai mari pentru autoturisme. Asta facem de fapt acum și îndemn din toată inima pe colegi să nu permită lucrul acesta. Mulțumesc! Silvia Limer din partea ID nu este de față, deci nu avem pe nimeni care să intervină în numele ID. Din partea ECR, doamna Zaiusca. Mulțumesc, domnule președinte. A fost o intervenție încărcată de patimă, așa că cred că noi ceilalți trebuie să dăm dovadă de calm. Doamna raportor a fost cât se poate de consecventă în raportul său, dorește luarea unor decizii definitive, dorește ca sectorul să dispună de o anumită certitudine juridică și să poată funcționa în condiții normale. Raportorul a organizat o reuniune cu participarea Comisiei și a Centrului de Cercetare Comun și vreau să vă spun următorul lucru. Multe sunt uh, întrebările care rămân fără răspuns. Întrebările noastre par să ne mulțumească și să îngrijoreze atât Comisia cât și Centrul Comun de Cercetare. Se pare că testele nu s-au încheiat și vorbim despre tehnologii, despre echipamente tehnologice, unde n-ar trebui să existe marje pentru acest gen de neadecvare. Ni se spune acum că Centrul Comun de Cercetare își va completa analiza cu noi informații. Să sperăm că asta va duce la risipirea îndoielilor noastre. Am venit prin amendamente cu propunerea de noi uh, dispoziții. La articolul 11 alineatul 1, Comisia introduce o dispoziție foarte precisă, atât de precisă și detaliată, încât riscă să creeze probleme pentru IMM-urile care se ocupă de uh, producerea de piese de schimb și aceste IMM-uri riscă să se pomenească excluse de pe piață. Noi vrem promovarea concurenței și tocmai de aceea vom propune amendamente la acest uh, articol. Mulțumesc! Mulțumesc și ultima intervenție îi revine doamnei Conieșna din partea GUE la această rundă de intervenții ale echipei de negociere. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi, V-am spus deja care este punctul meu de vedere în legătură cu acest subiect, așa că voi fi concisă în ce privește acest proiect de uh, raport. Mă bucură reticența cu care se încearcă clarificarea anumitor lucruri neclare în legătură cu devierile de la factorul de conformitate și așa mai departe. Comisia trebuie să ne spună clar limpede când va fi gata raportul și care vor fi următoarele măsuri, care sunt pașii următori de întreprins. Eu, fără patimă și fără înfierbântare, m-a bucurat faptul că unii colegi s-au referit la uh, măsuri concrete stabilite cu capul limpede și cu sânge rece, dar sunt și alții care sunt mai înfierbântați. Incertitudinea în legătură cu uh, care sunt acei factori pe care trebuie să le respecte uh, să respect, îi respecte industria producătoare de autoturisme. Sigur că trebuie să așteptăm uh, rezultatele uh, hotărârii Curții Europene de Justiție. Raportul uh, Consiliului de Cercetare ar trebui privit cu multă seriozitate și fără să ne implicăm uh, emoțional și fără să um, o facem din perspectiva, din perspectiva partinică. Peste un an ne vom pomeni cu încă o revizuire și peste 12 luni s-ar putea să dispunem de date concrete și atunci vom putea discuta despre opinii. Însă, deocamdată să nu lăsăm emoțiile și patimile să ne întunece judecata, pentru că asta nu va duce la nimic bun riscăm să așternem pe hârtie niște date care nu sunt susținute de datele științifice și asta tare mă tem că va duce mai mult la încurcături decât la uh, rezolvarea problemelor. Iar apoi, când vom revizui după un an aceste lucruri, s-ar putea să se dovedească că aceste cifre nu, nu au funcționat deloc și asta ne va determina, ca să nu ne facem de rușine, să fim uh, foarte îngăduitori și să nu venim cu modificări radicale. De aceea vă rog să așteptăm rezultatele, concluziile studiului JRC și să așteptăm și revizuirea corectă, autentică, care va avea loc peste un an de zile. Înțeleg opiniile dumneavoastră, dar nu cred că putem vorbi de faptul că nu a existat legislație. A existat legislație și până acum, chiar dacă ne place, chiar dacă nu ne place, ea a existat. Acum, că ea n-a fost poate cea mai bună, e adevărat, dar legislația a existat și eu cred că ea trebuie respectată. Legislația în vigoare trebuie respectată așa cum este ea. Și v-aș ruga să nu ne uh, pierdem în uh, patimi uh, politice aici și să ne concentrăm pe fapte care sunt mult mai importante, să nu luăm măsuri acum uh, fără sânge rece, măsuri care să nu se bazeze pe date științifice. Mulțumesc! Bun. Deci, uh, deschidem procedura intervențiilor spontane. Una, două, trei. 3 solicitări, 4, 4. Să începem cu doamna Evi. Allora, il... Mulțumesc, domnule președinte. În, în legislatura trecută, Parlamentul European și-a exprimat de mai multe ori punctul de vedere împotriva uh, factorului de conformitate, cerând ca aceștia să fie eliminați. Aș vrea să reiau pe scurt ce s-a întâmplat. În 2007, Uniunea Europeană a hotărât care sunt limitele ce trebuie respectate pentru NOx, pentru limitele de dioxid de azot produse de autoturisme. Apoi a explodat uh, scandalul Dieselgate și am constatat că, de fapt, autoturismele, multe dintre ele, emit cu peste 20 de ori mai mult decât limitele stabilite. Încercăm acum să reparăm această problemă și să se introducă rest teste reale în condiții de conducere reale, care, pentru că testele de laborator nu sunt reprezentative. Limitele trebuie respectate așadar în condițiile de conducere reale și nu cele din laborator Însă aceste teste RDE, așa cum sunt ele numite, teste în condiții reale de conducere, produc o anumită marjă de incertitudine la nivelul măsurării. Încă din 2011, Comisia lucrează la acest subiect și încercând să uh, rezolvăm această problemă fără să perturbăm prea mult activitatea producătorilor de autoturisme, Comisia propune regulamentul din 2016, uh, care nu trece prin procesul de codecizie și prin care inventează factorul de conformitate cu anumiți multiplicatori care permit în mod legal să nu se mai respecte o limită stabilut, stabilită prin lege. Ce nebunie, ce problemă! pe care în 2018 chiar o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene a, a, a anulat-o. Anulat-o, par, anulând deci parțial uh, introducerea acestor uh, factori de conformitate absurzi și uh, arătând că actul de bază nu se poate modifica printr-un act tehnic. Mai mult decât atât, Curtea Europeană de Justiție a subliniat că eventualele incertitudini tehnice și statistice ale măsurărilor trebuie să se uh, trebuie uh, să rezolve prin îmbunătățirea testelor și nu prevăzându-se acești multiplicatori provizorii sau definitivi. Ar fi de mirare să se admită că Comisia în 10 ani, nu mai puțin, n-a avut timpul necesar de a preciza, de a stabili și de a standardiza cum se cuvine aceste măsurători RDE în condiții reale de conducere pentru a se evita uh, incertitudini atât de grave. Uh, stimați colegi, doamnă raportor, eu nu pot să fiu de acord cu astfel de abordare din acest raport, care de fapt justifică abordarea și raționamentele Comisiei Europene. Parlamentul își are propriul său punct de vedere și trebuie, din punctul meu de vedere, să, respinge, să respingă această propunere. Am și elaborat un amendament în acest sens și o să închei spunând că mai este un aspect care merită condamnat. Comisia vrea să ne convingă că trebuie acționat în regim de urgență, iar această propunere legislativă trebuie adoptată rapid pentru a se evita incertitudinile certitudinea juridică, evitându-se ca în 23 februarie 2020 să intre în vigoare hotărârea Curții Europene de Justiție. Fals! Absolut fals! Nu există o astfel de urgență. Comisia uită să ne spună că Uh, se, că există o acțiune de recurs la nivelul Curții Europene de Justiție, prin urmare termenele în care intră, ar intra în vigoare această hotărâre se suspendă până la uh, soluționarea acelui recurs. Deci pe mine această situație mă deconcertează și mă aștept ca Parlamentul unit să solicite respingerea acestei propuneri. Mulțumesc! Thank you for renew. Vă mulțumesc pentru renew acum. Mulțumesc, domnule președinte. În această dezbatere interesantă s-ar părea să, că e o situație extrem de ușor de rezolvat, dar și cred că alegătorii noștri sunt foarte contrariați de către dezbaterea pe care o purtăm. Dacă examinați situația, în 2007 am uh, votat aceste norme și criterii. După aceea am avut o, putem dezbătea dacă uh, actorii implicați uh, au fost de acord. Însă cei care își cumpără un automobil sau alții consumatori nu înțeleg uh, uh, dacă consumul de carburant uh, sau uh, emisiile de noxe se pot să ajungă până la urmă să fie de două ori mai mari decât cele anunțate. A existat uh, fraude în acest sens, uh, soft care încerca să influențeze rezultatul. Deci imaginea întregii industrii auto a fost foarte negativă pentru consumatori. Deci, industria auto s-a hotărât că trebuie să acționeze ca promisiunile, ceea ce apare în specificațiile unui automobil, să fie conforme cu realitatea. Însă, ceea ce votăm aici nu are niciun fel de sens acest factor de conformitate. Dacă criteriile sunt uh, acestea, atunci trebuie să fie respectate, să nu ne mai târguim aici. Vă mulțumesc pentru această intervenție, pentru că este exact uh, ce mi-au spus cetățenii în timpul campaniei de uh, electorale. Cum, m-au întrebat, cum se poate că avem o legislație și producătorilor auto nici nu le pasă? Cum putem să uh, îi facem pe producători să uh, respecte legea? Eu nu sunt foarte uh, convinsă de această uh, poveste că sunt nesigura, incertitudini de măsurare. Clienții noștri ne așteptau să le dăm toate valorile conform măsurătorilor cu uh, marja de eroare, care poate să fie calculată dacă știi ce face echipamentul și dacă ai un laborator uh, care funcționează în mod responsabil, știi ce face echipamentul tău și poți să testezi pentru a avea ex- afla exact care este marja de eroare. Nu poate să fie o scuză pentru a spune că trebuie să adaptăm legislația pentru cei care nu sunt în stare să uh, facă cercetări de laborator și măsurători așa cum uh, scrie la carte. Nu ar fi trebuit să acceptăm niciun fel de factor de conformitate de la bun început. Și eu aș dori să vorbesc despre laboratoare, de uh, aceste intervenții foarte emo- emotive și că trebuie să ne bazăm pe rezultate științifice. Laboratoarele sunt locuri unde nu încape niciun fel de pasiune, însă ceea ce se întâmplă în viața reală este altceva. Nu vorbim despre schimbări climatice aici, vorbim despre poluare avem 374.000 de oameni care mm, decedează prematur în fiecare an datorită nivelului ridicat de poluare. Și nu cred că există niciun fel de emoție aici. De asemenea, nu cred că ar trebui să încapă emoție nici în ceea ce privește aspectele legale. Avem o procedură legală pe, pe care ar trebui să o urmăm și să aplicăm legea, să nu mai inventăm această idee fantastică a factorului de, factorului de conformitate. Eu cred că ar trebui să respingem cu totul această idee. Bun, domnul Torvalds. Mai degrabă un comentariu în legătură cu intervenția lui Bas, în legătură cu Renew. Noi încă suntem în discuție, am purtat o discuție scurtă și vom uh, mai purta o discuție înainte de vot. Într-un sens, avem o cultură puțin diferită de verzi. Uh, verzii de obicei îl numesc pe Basc Eichhut, uh, raportor din umbră pentru aproape tot. Lucru bun pentru el, însă face ca discuțiile să fie uneori cam uh, monotone. Noi uh, dăm oamenilor uh, libertate de decizie și discutăm, deci sper că puteți să apreciați abordarea noastră și că vom avea un rezultat bun pe termen lung. Mulțumesc. că Au fost câteva întrebări pentru comisie la început uh, din partea domnului de Lange. Deci dacă puteți să reamintiți aceste întrebări reprezentanților comisiei, comisiei și revenim. Dar aveam întrebare în legătură cu publicarea raportului GLC, pentru că mi s-a spus că era prevăzut pentru luna actuală, acum este prevăzut pentru februarie. Întrebarea logică ar fi de ce? Se pare că au apărut uh, niște informații suplimentare care vor fi adăugate. Care sunt aceste uh, Uh, informații suplimentare și dacă termenul de februarie este final. De asemenea, întrebarea uh, ridicată de Renew în legătură cu standardizarea PEMS. Aceste uh, echipamente trebuie să fie extrem de precise Uh, am uh, întrebat în legătură cu standardizarea, însă am primit răspunsuri foarte vagi. Poate Comisia să ne explice uh, dacă mandatul este încă potrivit, trebuie prelungit, când putem aștepta un rezultat concret. Vă mulțumesc, domnule președinte, pentru aceste comentarii și pentru observațiile dumneavoastră în legătură cu proiectul de raport. În numele Comisiei, mulțumim raportoarei pentru că ne susține raportul. În legătură cu cele două întrebări care au fost adresate în legătură cu raportul GRC. Într-adevăr, Speram inițial ca acest raport să fie adoptat în ianuarie, însă vă amintiți că în timpul discuției purtate în decembrie, unde colegii de la GRC au prezentat uh, rezultatul raportului, au apărut uh, anumite întrebări din partea Parlamentului în legătură cu reprezentativitatea testelor informațiile care proveneau din analiza echipamentelor de pe piață. Am explicat că GRCA a testat 75% din echipamentele prezente pe piață. Unii dintre dumneavoastră au considerat că acest lucru nu este uh, suficient pentru o analiză finală în legătură cu performanța echipamentelor PEMS. De aceea, GRC a decis să testeze și ultimele dispozitive disponibile pe piață. Aceste teste vor fi efectuate cât de curând, uh, săptămâna aceasta sau săptămâna următoare, și vor fi. Uh, uh, deci scopul nu a fost să se întârzie munca, ci ca testele să fie mai robuste Uh, raportul va fi gata în a doua sau a treia săptămână din februarie. Cunoscând uh, procedura, acest lucru ar trebui, acest raport ar trebui să fie prezent deja până la sfârșitul lunii februarie. În legătură cu munca asupra standardului, am uh, primit de la începutul lunii un raport de la grupul de lucru Intenția era să se adopte standardul până la mijlocul lunii martie, ceea ce ne dă în jur de 2-3 săptămâni aproximativ pentru analiza acestui raport. Trebuie să înțelegem care este propunerea din partea grupului de lucru și dacă considerăm că merge în direcția corectă, ne vom prezenta avizul. Procesul este în curs și astfel martie ar trebui să fie data de adoptare. Vă mulțumesc! Bun, dăm cuvântul doamnei raportor pentru a încheia. Mulțumesc, domnule președinte, însă așteptam un răspuns la aceste întrebări și mulțumesc comisiei pentru că ne-a răspuns. La GRC, într-adevăr, adevăr, era o întrebare care venea din partea acestei comisii vedeți că avem uh, foarte multe poziții reprezentate. Mm, rămâne de văzut dacă putem să introducem o unitate în diversitate, ca să spunem așa, pentru a apropia pozițiile noastre. Câteodată există diversitate și în unitate. Nu cumva este mai bine să amânăm uh, termenul pentru amendamente pe baza raportului GRC. Așa am programat uh, raportul. Termenul este deja săptămâna viitoare, însă raportul GRC încă nu este disponibil. Am dorit să avem poate aceste informații pe masă pentru a ajunge la această unitate, mi se pare mai oportun să amânăm uh, termenul pentru amendamente. Dacă am ascultat bine dezbaterea, au fost cel puțin două grupuri politice, poate chiar trei, care indiferent, au spus că indiferent de datele GRC uh, își vor depune acceptul. Deci, uh, eu nu văd uh, necesitatea unei amânări în acest moment. Eu cred că Bas propunea, de fapt, un factor de conformitate în legătură cu data, ceea ce mi se pare logic anyway. So, we, you, just, just in terms of a uh, procedure. În ceea ce privește procedura, bineînțeles, raportorul decide. Uh, răspunsul a fost foarte clar. Dacă raportorul se răzgândește, atunci uh, ne poate anunța. Termenul pentru amendamente este 28 ianuarie și votul va avea loc în martie. Deci nu vom redeschide această dezbatere acum. Închidem acest punct de pe ordinea de zi. Punctul 7 de pe ordinea de zi. Trecem la punctul 8 Uh, este vorba de o obiecție conformitate cu articolul 234 în legătură cu anumiți uh, compuși din materiale PVC. Voi da cuvântul coraportorilor, începând cu Bas Eichhut, din nou. Uh, thank you, Mr. Chairman. Thank you very much. Um... Vă mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult. Uh, Iată, ne întoarcem mult în timp cu acest dosar. Ne întoarcem la anul 2000, ca să fiu sincer. În anul 2000 deja discutam despre plumb, plumbul utilizat în PVC, folosit ca stabilizator în PVC. Încă de pe atunci, Comisia recunoștea de asemenea că e un lucru periculos, știm, plumbul este o substanță toxică că nu există niveluri sigure care să poată să fie stabilite. E un lucru care apărea deja într-o carte verde a Comisiei în anul 2000. Noi, Parlamentul, am reacționat printr-o rezoluție în anul 2001. În acea rezoluție spuneam că noi dorim o interzicere a plumbului în PVC. A fost poziția Parlamentului în anul 2001. Iată că ne întoarcem mult în timp. Spuneam deja de pe atunci, nu ne dorim să existe plumb în PVC. Din fericire, Comisia a luat o altă decizie. A decis să existe o, elim- o eliminare etapizată voluntară. Această eliminare etapizată trebuia să se încheie până în 2015. Avem acum această etap, eliminare etapizată a plumbului din PVC pentru producătorii europeni în 2015. Noi, Parlamentul, ne doream o interzicere imediată, însă Comisia a luat o altă decizie. Iată, acum ne confruntăm cu această problemă. Acest tip de acord voluntar nu e și pentru importul de PVC. Și iată că ne aflăm într-o situație bizară în care avem o eliminare tapizată a plumbului în Europa, dar avem în același timp produse importate din afara Europei, prin care acest tip de PVC poate să, ajung, să ajungă în continuare pe piețele europene. Iată de ce se impune acum o restricție, o restricționare a plumbului în PVC. Una care să nu spună doar nu ne dorim să existe plumb în PVC, ceea ce spunem pentru piața europeană, ci acum venim cu un fel de nivel administrativ permis pentru produsele importate. Da, putem deja să avem o problemă cu acest fapt, dar Comisia ne va spune Ei, tot e mai bine decât nimic. Dar, din moment ce avem această propunere, se permit și anumite derogări. Aceste derogări sunt pentru PVC-ul reciclat. Iată că noi acum creăm o piață separată. Avem PVC-ul inițial, fără plumb, am avut această eliminare tapizată, dar pentru că a existat mulți ani de producție cu plumb și aceste materiale mai există, iată că aceste niveluri pot să fie prelungite pentru produsele recuperate. Folosim această argumentare a reciclării acum, astfel încât să se permită în continuare plumbul în PVC. Iată ce facem merge împotriva întregii legislații adoptate de Parlament până acum. Știu că colegii mei de la PPE încă își stabilesc poziția și da, și Nils e în sală, da, sunt conștient de faptul că există diversitate și că e nevoie de timp ca toată lumea să-și stabilească poziția, însă vreau să subliniez faptul că și PPE-ul a adoptat rezoluția Green Deal săptămâna trecută. În acea rezoluție, Green Deal, Pactul Ecologic de săptămâna trecută, vorbim despre ciclurile pentru materialele netoxice, adică Parlamentul spune că ciclurile trebuie să fie netoxice pentru materiale și considerăm că nu trebuie să fie reintroduse asemenea materiale pe piețile europene prin activități de reciclare. Și iată că e tocmai ce facem noi aici. Acum, prin reciclare, permitem să existe în continuare plumbul în produsele PVC adică mergem împotriva a ceea ce am adoptat în rezoluția cu privire la pactul ecologic săptămâna trecută. Și a existat un rol prin apel nominal la acest paragraf. 643 de membri ai Parlamentului au fost de acord cu acel aliniat. Iată o poziție foarte puternică. Și iată acum avem un prim test. E primul test și anume plumbul în PVC. Comisia ne spune Bine, restricționăm produsele importate, permitem mai mult decât interzicerea și se permite și mai mult uh, plumb în produsele recuperate. Comisia ne mai spune că peste toate acestea își mai dorește și o etichetă, o etichetă care va menționa faptul că e vorba de PVC reciclat, conține PVC reciclat, dar are acest fapt o conotație pozitivă. Să ne gândim, pe piață există PVC-ul inițial și cel reciclat. Oamenii se vor gândi, a, PVC reciclat sună mult mai bine economia circulară, însă în acest tip de PVC reciclat va exista un nivel mai mare de plumb față de cel care nu a mai fost utilizat până acum. Iată că vom crea etichete care vor induce în eroare consumatorii și utilizatorii. În plus, e foarte nedrept. E nedrept pentru toți aceia care au deja alternative fără plumb. Ce face Comisia aici e într-adevăr greșit. Și de aceea am, ridicat, am prezentat această obiecție împreună cu colegii mei de la Renew și, la, și de la S și de da, și apoi ni se spune, da, dar există acum foarte multe produse cu PVC cu plumb și nu putem să ne ocupăm de ele, de aceea trebuie să le reciclăm. În primul rând, nu facem decât să prelungim problema, reintră aceste materiale în ciclu și atunci nu ne mai gândim la deșeuri. Dar în al doilea rând și aici există o provocare pentru industria noastră chimică. De fiecare dată când fac lobby în biourile noastre ne spun viitorul va fi reciclarea chimică, reciclarea chimică. Iată, e tocmai un punct în care reciclarea chimică poate să vină cu o soluție, dar trebuie să ne arate această soluție și că pot să lucreze cu ea. Iată, va fi un prim test pentru industrie cu reciclarea chimică, să scoată plumbul din PVC o prelungire prin reciclare ar putea să fie o idee foarte proastă și din această perspectivă. Eu cred că această obiecție e foarte bună și am dat dovadă de consecvență cu toate deciziile pe care le-am luat noi în Parlament până acum, inclusiv re- rezoluția cu privire la pactul ecologic. Iată, ați avut privilegiu să ne vorbiți timp de șapte minute, pentru că sunteți autorul principal al obiecției, însă vă rog, îi rog pe ceilalți ceva mai pe scurt. Maria Arena. Da. Mulțumesc foarte, foarte repede pentru că cele spuse de BAS ne demonstrează mai multe lucruri. În primul rând, acea eliminare etapizată voluntară nu a fost o procedură bună. Ne dorim ceva mai obligatoriu, ceva ce să oblige într-adevăr ca măsurile să fie luate cât de repede posibil. În ceea ce privește plumbul din PVC-ul reciclat, am spus-o deja, această chestiune legată de faptul că sunt produse care conțin plumb, cu plumb la 0, nu înseamnă că nu ar fi un lucru nociv sau că nu există că e ceva ce nu e nociv dacă această cantitate de plumb. Nu e corect. Ce vor crede consumatorii despre acest PVC reciclat? Vor crede că au un comportament responsabil în ceea ce privește PVC-ul, cei care se vor uh, orienta spre asemenea PVC, de fapt se vor orienta spre produse toxice. Iată că informațiile oferite sunt înșelătoare, cele oferite consumatorilor. Există alternative la ceea ce ni se propune astăzi, așa că eu cred că avem toate argumentele de care avem nevoie, astfel încât să putem să trecem această obiecție în Parlament. Mulțumesc! Mulțumesc, mulțumesc că ați vorbit pe scurt. Acum, Martin Hoșnic din partea Renew. Mulțumesc foarte mult. Cred că prezentarea făcută de BAS are nevoie de o corectură sau poate ceva ce comisia ar putea să prezinte diferit. De exemplu, nu dacă ar avea o etichetă care să spună PVC reciclat, ci să spună pe etichetă conține substanțe periculoase. Haideți să fim sinceri și trebuie să fim sinceri. Pentru plumb nu există un nivel de siguranță. Ce ne spune știința? Ne spunea despre un prag pe care l-au tot scăzut, dar n-au mai ajuns la capătul lui. Iată despre ce vorbim de fapt. E important pentru copiii noștri și dezvoltarea lor neurologică. Această derogare nu face decât să prelungească problema și chiar să o agraveze să se recupereze o parte din PVC-ul care conține plumb, pentru anumite produse și să se facă în produse cu acest PVC reciclat și cel care e la prima utilizare. Până la urmă nu vom face decât să avem și mai mult PVC contaminat pe piață. Și de fapt nu vorbim de 0,1%, ci 0,2% de plumb care se poate regăsi în PVC-ul reciclat. Vorbim aici de principiul cel care poluează plătește, responsabilitatea consumatorilor și faptul că există acest PVC care conține plumb. Industria chimică trebuie să vină cu o alternativă, să ne asigurăm că nu menținem asemenea substanțe periculoase în circulație. Dacă Comisia ne spune că ne va prezenta un plan pentru economia circulară, trebuie ca acesta să nu conțină niciun fel de astfel de probleme, pentru că uh, se pun în pericol nu doar sănătatea și mediul, și aici nu există o evaluare de mediu care să fi fost făcută, ci în același timp de se descurajează economia circulară. Și de aceea cred că această derogare poate să aibă efecte mult mai grave și nu doar impactul asupra mediului. Și nu vorbim despre o măsură pe termen scurt, vorbim despre 50 de ani, un timp foarte îndelungat și o perioadă inacceptabilă. Mulțumesc! Mulțumim din partea PP Alexander Van Heuven. Vă mulțumesc, domnule președinte. Bineînțeles că și pentru noi e foarte important ca nivelul de plumb să fie cât de mult restricționat. Comisia Europeană a făcut deja pași importanti importanți. Noi suntem pentru o abordare științifică aici. Aceste derogări care au fost propuse pentru PVC-ul reciclat, considerăm că nu trebuie văzute cu ochi critici. Există o evaluare a riscului făcută de ECA, și există analiza economică făcută de ECA, care au fost de acord cu această procedură. Evaluarea de risc este bine motivată. Alternativele trebuie să țină cont de normele existente pentru PVC, ceea ce se întâmplă cu deșeurile depuse sau arse. Trebuie să ne gândim din nou la economia circulară și la această reciclare. Comisia își dorea să existe o asemenea analiză economică în ceea ce privește concentrația de plumb din PVC, care să scadă. În 2013-2014 am putut să constatăm că materiale reciclate puteau să conțină acel prag stabilit de 0,0 la 1 plumb. 0,01% plumb, adică aproape 100% plastic. Știm că nu poate să existe un material 100% pur plastic. Trebuie să ne gândim foarte logic la ceea ce înseamnă, ce înseamnă o concentrație de plumb de 0,01% și care ar fi daunele asupra naturii și oamenilor. Noi considerăm că propunerea făcută de Comisia Europeană e un compromis bun pe care noi îl vom putea sprijini. Considerăm că da, e important să mai discutăm, însă să nu adoptăm această obiecție. Mulțumim, urmează ECR-ul. Mulțumesc. Poate nu e o surpriză, însă eu nu pot să sprijin această obiecție. Am analizat argumentele, uh, cu cele 24 de state membre din Comisia RICI. Am înțeles că e nevoie de o asemenea măsură. Comisia ar trebui să aibă nevoie de timpul de care are nevoie pentru PVC-ul reciclat. Eu consider că obiecția uh, conține două informații eronate. În primul rând, etichetarea pentru PVC-ul reciclat, care conține plumb, ar merge împotriva obiectivului regulamentului RICI. Nu e un lucru corect, pentru că etichetarea, dispoziția legată de etichetare, duce la o distinție între materialul reciclat și nereciclat PVC. Și Comisia a mai făcut acest lucru și în cadrul cadmiului, tot sub RICI. Apoi, obiecția ne spune că în reciclarea PVC-ului s-ar putea permite o separare a plumbului, că e o tehnologie care e deja disponibilă, însă nu există dovezi pentru a sprijini acest fapt. Există anumite proiecte pilot, însă nu există nimic viabil din perspectivă comercială. De aceea le-aș aminti autorilor, obiecției că avem concluzii în care ni se spune că limitele pentru plumb și derogările sunt necesare, astfel încât, și voi cita acum, astfel încât asemenea materiale să ajungă la, să ajungă la incinerare sau depozitare la sfârșitul vieții lor și nu la reciclare, ceea ce ar duce la o creștere a emisiilor în mediu și nu ar reduce riscurile. Nu cred că autorii obiecției își doresc mai multă incinerare pentru asemenea materiale, dar iată ce s-ar întâmpla dacă această obiecție ar fi sprijinită de Parlament. Încercând să rezolvăm o problemă de mediu, riscăm să creăm o altă problemă mult mai gravă. Mulțumim pentru a încheia, voi da cuvântul Comisiei, domnul Flue. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membrii. Mai mult de 6,5 tone de materiale PVC sunt produse pe an în Uniunea Europeană. Importurile de articole din PVC sunt în creștere. În fiecare an, asupra, aproximativ 750.000 de tone de PVC sunt reciclate. 10% din deșeurile PVC nu conține stabilizator cu plumb pentru că, un, pentru că industria nu mai utilizează aceste substanțe din 2016. Materialele care mai conțin plumb vin fie din importuri, fie din producția înainte de acest an. Iată, e o moștenire pe care o regăsim și în producția care avea loc înainte în Uniunea Europeană. Măsurile produse interzic utilizarea plumbului în uh, producerea de materiale PVC și e interzisă punerea pe piață a materialului PVC din import care să conțină plumb în mai mult de 0,01% și există și o derogare pentru anumite articole care conțin uh, PVC reciclat. E un lucru relevant din perspectiva materialelor de construcție mai degrabă. Există produse făcute din, reciclu, din PVC reciclat, dar acestea trebuie să fie etichetate ca atare. De, acem, de ce avem nevoie de această derogare care e criticată? Reciclarea PVC-ului e o modalitate bună de a preveni să existe noi emisii de plumb în mediu. Reciclarea chimică, din păcate, nu e încă disponibilă la scară mare, industrială, astfel încât, încât să putem face față cantităților de PVC pentru reciclare. Vorbim doar de proiecte pilot deocamdată. Așa că derogarea ne mai permite să avem niște timp până când vor exista tehnologii mult mai bune și o reciclare a plumbului, până când vor exista pe piață aceste tehnologii. Conform ECA, măsura propusă ar reduce plumbul din produsele făcute din PVC reciclat pe măsura trecerii timpului. Înseamnă că aceste derogări vor fi limitate în timp pentru PVC-ul reciclat și vor fi eliminate atunci când nu va mai trebui să sprijinim reciclarea. Renunța renunțarea la această derogare din măsura propusă nu ar permite reciclarea a 675.000 de tone, cel puțin de PVC, care vor trebui să fie eliminate sub formă de deșeuri. Ar fi nevoie de nou spațiu de depozitare sau de incinerare. Trebuie să ținem cont de faptul că e ceva ce va duce la creșterea emisiilor de plumb în mediu și ar duce la foarte multe produse cu PVC, cu plumb, care să ajungă la incinerare. Și iată, este tocmai calea de eliminare a, deșeurilor care afectează cel mai mult mediului. Dacă ne-am opune acestor măsuri, ar însemna că PVC-ul cu plumb ar continua să fie importat în Uniunea Europeană fără control, fără un nivel stabilit, în timp ce Uniunea Europeană a început deja să producă PVC fără plumb încă din anul 2016. Noi considerăm că măsura propusă cu derogările sale se aliniază cu obiectivele principale ale RIC și că se obține un echilibru bun între cerințele de sănătate, îngrijorările de mediu legate de PVC și plumb și considerăm că se încurajează reciclarea și utilizarea circulară a PVC-ului. Am ascultat cu atenție argumentele dumneavoastră, observațiile care au fost făcute acum în discuție. În continuare considerăm considerăm că măsura propusă e una echilibrată. Dacă Parlamentul decide să sprijine obiecția și e dreptul dumneavoastră, atunci e neclar de cât timp va fi nevoie pentru a veni cu o nouă măsură care să fie sprijinită de o majoritate calificată din statele membre și Parlament. Măsura propusă a fost sprijinită în Comitetul RICI de 24 de state membre pe baza avizului ECA. Iată ceea ce țineam să vă transmit. Mulțumesc! So, uh, we will vote on the objection. Mulțumesc! Vom vota mâine pe marginea obiecțiilor și dacă se va vota, uh, dacă va trece la vot, se va vota în plenară în februarie. Vă mulțumesc foarte mult, ne întâlnim mâine la ora 9 și acum uh, îi rog pe coordonator să rămână în sală pentru că va începe reuniunea coordonatorilor.